și um, o las pe fosta noastră colegă să ia loc. La revedere, doamnă Gheorgheva! Euh, doamnă euh, Mulțumesc. Deschidem cuvântul președinte, onorabili membri ai Parlamentului European, mă bucur foarte mult să mă întorc aici pentru a răspunde de această dată în numele Comisiei la cererea Parlamentului um, cu privire la o declarație în ce privește procesul de pace din Irlanda. Acesta vizează, în primul rând, două guverne, Regatul Unit și um, cel irlandez de nord, care au lucrat de-a lungul timpului pentru procesul de pace și au semnat și o declarație de pace comună în 1993. Imediat uh, Uniunea Europeană a salutat această declarație și a dorit să existe progrese sociale, economice în regiune, inclusiv cu bani de la fondurile structurale. De-a lungul perioadei respective, Uniunea Europeană, instituțiile sale, fondurile consultative au fost uh, interesate de deci ce se petrece cu procesul de pace și pentru mine este cât se poate de firesc, deoarece Uniunea Europeană este ea însăși un model de reconciliere uh, și pacificare bazată pe integrarea economică. În 1994, imediat după ce organizațiile paramilitare din Irlanda de Nord au uh, uh, anunțat uh, încetarea focului totală, Comisia Europeană, prin Jacques Delors, a spus că este pe deplin angajată în procesul de reconciliere și de pace și sprijinită de Parlamentul European, Comisia a hotărât un nou pachet de sprijin pentru a ajuta direct procesul de reconciliere și pentru a ajuta reconstrucția economică și socială din această regiune, ceea ce a dus la un program de pace special, inovativ, aprobat de Parlament și de statele membre în 1995, acoperind Irlanda de Nord, și uh, ținuturile uh, de la granița din Irlanda cu o, o populație de 2,1 milioane. În 1995 până în 2013 s-au cheltuit peste 1,13 miliarde în mai multe runde de programe, dintre care 2 miliarde au fost date uh, echivalent de statele membre progrese comunitare în domeniul social, economic, în conviețuire și în încercarea de a reconcilia cu trecutul. Pentru noua perioadă 2014-2020, Parlamentul European și statele membre s-au pus de acord asupra unui nou program de pace, un nou program cu o contribuție a UE care se ridică la 330 de eh, milioane, plus 40 de milioane în statele membre, contribuții la statele membre. Onorabili membri, procesul de pace este văzut ca, a, a, ca dând rezultate importante și este important ca acest proces de pace să continue, să fie largit, el depășind granițele celor două state membre vizate. Toată lumea știe că nu e vorba de ceva care se va petrece peste noapte, ci e vorba de un pachet strategic țintit pentru un parteneriat pe termen lung între comunități și comunicarea și transfrontalieră. Evaluarea procesului de pace, a programului de pace arată rezultate pozitive atât în Irlanda de Nord, cât și în Irlanda, în ținuturile frontaliere și asta a atins uh, existența a milioane de persoane care ajut, pe care i-a ajutat să recâștige încrederea, să lucreze împreună și să aibă un viitor comun. Dovezile arată că procesul respectiv i-a ajutat pe oameni în schimbarea mentalităților, în depășirea prejudecăților, în recunoașterea nevoii de respectare a diversității și a nevoii de a lucra împreună pentru o mai bună societate. Programul de pace s-a concentrat pe e, relații pozitive, pe teren, ajutându-i pe oameni să accepte și să depășească trecutul. Până acum, peste 300.000 de persoane au participat la workshop-uri uh, de profil și peste 100.000 au primit consiliere post-traumatică și mulți alții au fost uh, ajutați ca și victime și supraviețuitori. Bineînțeles că am pus accentul în mod firesc pe sprijinul pe generația tânără, generația viitoare, pentru a-i ajuta pe tineri să aibă posibilitatea și încrederea de a depăși violența sectară programul a ajutat pe oameni să își însușească procesul de pace în regiune și printr-o abordare grassroots și ajutându-i și încurajându-i pe oameni să aducă propriile soluții. Însă știm foarte bine că neliniștinile au persistat și pot să uh, primejduiască acest proces. Uniunea Europeană a luat hotărârea de a suplimenta acest program, de a-l continua între 2014-2020, recunoscând că treaba încă, lucrul încă nu s-a încheiat. În cadrul financiar uh, multianual 2014-2020 și în programul de reglementare uh, s-au hotărât uh, niște bugete mai târziu însă decât ne-am fi dorit, iar programul proiectului acesta a fost supus în septembrie iar acum Comisia nu mai pregătește observații. Noul program aduce oportunități suplimentare pentru tinerii din Irlanda de Nord. Acesta este foarte important. Pe tineri trebuie să-i ajutăm dacă este să avem o societate mai tolerantă, capabilă de a lăsa în urmă ura trecutului. Iar noi la Comisie nu vom precupeți niciun efort pentru a aborda această chestiune delicată și ne vom asigura că toți participanții politici sunt în continuare angajați în acest proces. Este foarte important să ne amintim că programul de pace uh, financiar vorbind, semnificativ, nu a fost singurul mod în care Uniunea Europeană a sprijinit acest proces de pace. Uniunea Europeană a dat peste 350 de milioane de euro uh, în mai, peste mai bine, de, mai bine de 20 de ani în uh, alte eforturi similare. Am avut o contribuție în plus și în 2007, în momentul în care au apărut instituții descentralizate în Irlanda de Nord, iar uh, Comisia Barroso a stabilit și un task force interdisciplinar pentru a avea mai multe oportunități în această regiune din perspectiva politicilor UE. Iar această task force, această unitate operează la Comisia Europeană, iar eu ca și comisar pentru uh, uh probleme regionale pot să spun că asist la o lărgire a rolului acestui directorat și asta poate să aducă consecințe în ceea ce privește problemele transfrontaliere și de graniță. Programele lansate recent arată cât de importantă a fost această task force în ultimii ani, în cei șapte ani de existență și raportul acesta îl salut, este unul pozitiv, arată uh, că uh, ambele părți, Peter Robeson și Martin McGuinness, recunosc eforturile Comisiei și ale Uniunii Europene. Vreau să-i propun domnului Juncker să se continue uh, acest task force și în componența noi comisii. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru această intervenție. Dăm uh, cuvântul domnului Kelly, PPE. Vei două minute, monsieur. Mulțumesc. În calitate de raportor pentru Fondul pentru Irlanda în ultimul mandat și în calitate de lider al, grup, al delegației mele în PPE, mă bucur să pot prezenta această rezoluție în fața Parlamentului în această seară. Și aș dori să urez uh, bun venit doamnei comisar, o fostă colegă. Fără nicio îndoială, procesul de pace din Irlanda de Nord poate fi văzut ca un miracol oameni care se urau reciproc, oameni care erau capabili să se ucidă între ei, au făcut pace. Am avut un acord de pace bun și avem un executiv comun uh, care a funcționat destul de bine în ultimii ani. Iar Uniunea Europeană a jucat un rol esențial în acest sens. Uh, oameni precum domnul Nicholson, Um, care sunt în Parlament de foarte mult timp pot să spună cât de important a fost acest lucru. Însă acum suntem într-un impas. Este un impas, nu un final. Există subiecte care trebuie abordate și sperăm că această rezoluție va încuraja toate părțile să se reunească și să abordeze tocmai aceste probleme. Salut uh, prezența în Parlament a domnului McGuinness mai acum câteva săptămâni, apoi a domnului uh, Robinson uh, și apoi a domnului Nesbitt. Cu toții spun că Uniunea Europeană este o prietenă a Irlandei de Nord. În acest spirit prezentăm această rezoluție. Cei din Irlanda de Nord își doresc pace. Împreună cu uh, colegii am vizitat Irlanda de Nord uh, și am văzut uh, proiectele uh, și Um, reacțiile sunt foarte pozitive. Oamenii vor ca toate aceste proiecte să continue. Este important ca uh, părțile să se reunească și să uh, treacă peste toate aceste lucruri care uh, ne țin în, în urmă acum. Domnule Kelly, o întrebare cu cartonașul albastru. O acceptați? Domnul Etheridge, 30 de secunde. Sunt de acord cu tot ceea ce ați spus, domnule Kelly. Și cu toții ne dorim ca lucrurile să meargă înainte. Însă există câteva chestiuni rămase și cred că toată lumea este de acord. Uh, Birmingham sunt în circumscripția mea și familiile lor în continuare nu știu cine au uh, a, a, a uh, pus acea bombă sunteți de acord că trebuie să aducem o rezolvare pentru aceste familii? Domnule Kelly, da, într-adevăr, există încă probleme istorice care trebuie abordate. Unele dintre ele au fost abordate în ultimii ani și vor continua să fie abordate. Cred că asta face parte din întregul proces de pace. Oamenii se uită la situație, se uită la ce s-a întâmplat și încearcă să obțină pace și justiție pentru toți cei implicați. Nu ar fi corect să uh, emitem judecăți aici în Parlament, dar până la urma urmei toată lumea își dorește pace și merită uh, dreptate. Mulțumesc, spune doamna președinte, în numele SND, domnul Moraes, două minute. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Doresc să urez și eu bun venit uh, doamnei uh, comisar, membru important al grupului nostru politic. Sunt foarte mândru de această rezoluție. Noi toți în Parlamentul European dorim să vedem o rezolvare de durata acestui acestui uh, conflict și uh, dorim uh, ca acordul de la Belfast să fie pus în aplicare. Am văzut un exemplu bun de soluționare a conflictelor din partea Uniunii Europene și dincolo de ea. Este ceva foarte important pentru istoria Regatului Unit, pentru Irlanda, pentru Irlanda de Nord. Este un moment special. Îl vom asculta pe domnul Nicholson într-un Um, imediat. Uh, um, cu toți am cooperat uh, cu, uh, cu partidele din Irlanda de Nord împreună cu Sinn Féin. Uh, am lucrat cu familiile, am văzut uh, toată munca de reconciliere care s-a făcut. Toate lucrurile pe care le doream uh, incluse în această rezoluție au fost incluse. Problemele rămase nu trebuie să fie subestimate sau uitate în această dezbatere. Uh, au existat probleme de-a lungul uh, istoriei și a fost nevoie de soluții deliga, delicate, însă acordul a rămas în vigoare, uh, este pe calea cea bună și trebuie să continuăm pe calea aceasta a, a soluționării conflictelor, iar învățămintele istorice trebuie trase, sunt esențiale. Fiecare parte trebuie să înțeleagă ce își dorește, ce speră cealaltă parte. Uh, politicienii care, uh, și actorii care negociază soluții trebuie să, încearcă, să încerce să se pună în pielea uh, celor pe care îi reprezintă, dar și a celelalte părți. Politica este arta compromisului. Doamna comisară a explicat care a fost rolul uh, Uniunii europene în acest uh, proces de pace și a fost unul foarte important. Doamna președinte, uh, întrerupe. Are cuvântul acum domnul Nicholson, un minut și jumătate, numele ECR. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Aș dori să urez bun venit doamnei comisar aici în Parlament. Nu pot să spun decât că sunt răbdător să cooperăm cât mai bine și știu că abia intrat în funcție, dar sper că veți uh, veni în Irlanda cât de devreme, cât de repede la anul, ca să vedeți câte lucruri s-au făcut din fonduri europene în Irlanda. Reaf- e important ca Uniunea Europeană să-și reafirme sprijinul pentru Irlanda de Nord. Am făcut multe în Irlanda de Nord și chiar dacă o minoritate încearcă să aducă din nou printre problemele noastre teroarea, uh, Uh, majoritatea cetățenilor doresc să trăiască în pace și să construiască o societate mai bună. Mă bucur de faptul că doamna comisar a spus că Comisia va continua să sprijine procesul de pace din Irlanda de Nord. Și task force-ul uh, realizat de domnul Barroso a fost uh, de asemenea un semn important al angajamentului Uniunii Europene în Irlanda de Nord. Acest proces de pace încă nu s-a încheiat și Task Force-ul are un rol important de jucat și mă bucur că uh, comisarul de resort consideră că acest task force este foarte important. Uh, acum câțiva ani s-a crezut că s-au terminat problemele cu Irlanda de Nord, s-a rezolvat uh, totul, dar nu. Irlanda de Nord are continuare nevoie de sprijinul nostru. Are cuvântul acum doamna Harkin un minut. Um, Mulțumesc, doamna președinte. Și eu aș dori să-i urez bun venit doamnei comisar la Parlament în această seară. Dacă ne uităm înapoi la istorie, obiectivul principal al creierii Uniunii Europene a fost să punem capăt războaielor în, uh, pe acest teritoriu și să găsim căi să trăim împreună. Pentru cei care nu își amintesc vreun război, pare să fie ceva simplu, ușor, uh, un obiectiv chiar depășit, pentru că oamenii s-au obișnuit să trăiască în timp de pace. Este normal și ne așteptăm ca acest lucru să uh, continue. Însă, pia, însă pacea nu este niciodată de la sine înțeleasă, nu este niciodată atinsă în totalitate. Este Uh, ceva ce este un proces și acest lucru este valabil atât în Irlanda de Nord cât și în restul Uniunii Europene. Însă procesul de pace este încă în copilărie, nu, este, uh, nu mai este un nou născut, dar uh, este încă un copil, poate fi dat pe spate, ușor, însă singurul lucru pe care îl poate face este să se ridice din nou și să facă următorul pas, pentru că nu are încotro. încotro. Uniunea Europeană a uh, jucat un rol important și a finanțat uh, pro, uh, programe de creare a păcii și noile uh, fonduri PIS se vor um, concentra asupra tinerilor și copiilor. Și dacă tot vorbim despre tineri, cred că trebuie să punem mai mult accentul asupra unui tip de sistem de educație integrată, astfel încât să ne asigurăm că există o interacțiune comunitară între copii de patru ani. Cred că ar fi uh, foarte binevenit. Mulțumesc, doamna Anderson, în numele grupului GUE. Acum câteva săptămâni, domnul Martin McGuinness a venit în fața Parlamentului pentru a spune ce se întâmplă cu procesul de pace. Apoi, la Strasburg, președintele Schulz a făcut o declarație în ceea ce privește Parlamentul European și dorința sa de a ajuta. Așa cum arată și rezoluția, implementarea procesului de pace a ajuns într-un impas. Uh, și se îndeamnă toate părțile la proces să lucreze constructiv pentru a găsi o soluție durabilă a conflictului și pentru o implementare de plină a acordului Good Friday și a celorlalte acorduri. Mă bucur uh, foarte mult de angajamentul doamnei Ashton și general de angajamentul Comisiei Europene. Uniunea Europeană a sprijinit uh, procesul de pace din Irlanda de-a lungul timpului, iar uh, Task Force-ul Barroso trebuie să continue a finanțat și va trebui să finanțeze în continuare acest proces, iar comisarii Delor, Han și acum dumneavoastră, doamna Crețu și profesorii dumneavoastră, pentru toți vă mulțumesc. E vorba de o cooperare foarte importantă din partea a șase partide politice de aici de la Parlament, care se profilează și înseamnă un angajament foarte clar uh, care este reflectat în această rezoluție. Rezoluția trebuie să fie respectată de toate părțile acasă, dar și către guvernul uh, britanic. Reconcilierea, bineînțeles că va dura în uh, Irlanda de Nord, însă va fi mai ușor când vom înțelege cu toții că fie pierdem împreună, fie uh, câștigăm împreună. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Următorul vorbitor, domnul Taylor. Uh, mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Multă lume în afara Irlandei consideră că problemele s-au terminat, chiar dacă Uh, nu mai sunt arme și s-a declarat încetarea focului. Uh, în Irlanda mai sunt lucruri de făcut până când pacea va fi o adevărată, va, va fi o realitate. Va fi nevoie de o monitorizare constantă a păcii Familia mea tocmai uh, a mers în nord, lângă Belfast, s-a mutat acolo și eu am putut observa observ, uh, activitățile violente din uh, comunitate care, în principiu, par neobservate. Aceste activități antisociale se manifestă prin criminalitatea unor bande organizate și Trebuie să ne reconcentrăm um, atenția asupra Irlandei de Nord. Mă bucur să uh, pot să sprijin această rezoluție comună. Mulțumesc. Care cuvântul acum domnul Nuttall. Doamnă președinte, doamnă comisar, după ce la câteva zile după ce am sărbătorit 25 de ani de la căderea zidului Berlinului, pot să vă amintesc că uh, la Belfast uh, securitatea în continuare divizează comunități. Avem pace, dar unde este prosperitatea? Regatul Unit uh, a primit o factură de 1,7 miliarde de euro din partea Uniunii Europene, iar Irlanda de uh, Nord, în același stil, a primit 100, uh, o factură de 100 de milioane de la bugetul britanic pentru a respecta bugetul. În plus, șomajul este mult mai ridicat. Așadar, Uh, eu sugerez că în loc ca Regatul Unit să dea aproximativ 50 de milioane de euro în fiecare zi către uh, Uniunea Europeană, mai bine să-i dea către Irlanda de Nord. Cred că am, uh, părăs, am abandonat Irlanda de Nord într-o sălbăticie economică după acest război sângeros. Toți cei care au sprijinit pacea, Regatul Unit, Irlanda, Statele Unite, Uniunea Europeană, au eșuat să asiste, să um, adauge pe lângă procesul de pace și asistență financiară. Mai este nevoie de mult. Mulțumesc. Domnule Natal, acceptați o întrebare cu cartonașul albastru? Domnule Broc, aveți cuvântul. Domnule Nutal, nu vă e rușine? Politica dumneavoastră externă. Um, uh, spuneți că sunt, spuneți cifre greșite și le folosiți pentru o propagandă internă în țara dumneavoastră, când este vorba de o discuție despre un proces de pace în care Uniunea Europeană a jucat un rol foarte bun. Să folosești un proces de pace pentru a face campanie electorală internă britanică, uh, mi se pare că nu este la înălțimea chestiunii atât de importantă a păcii. Este pur și simplu ieftin, stimate domn. Domnule Natal, e țara mea, nu este a dumneavoastră. Azi este atât de simplu. După cum spunea doamna comisar, se vor uh, da 350 de milioane de euro în următorii 10 ani. Sunt șase zile de contribuție pe care noi, Regatul Unit, îi dăm la Uniunea Europeană. Mi-ar plăcea să părăsesc Uniunea Europeană, domnule Brock, pentru că țara mea ar fi mai liberă, mai democratică și mai prosperă decât să fie blocată în această organizație coruptă. Însă dați-mi voie să închei. Ideea este că procesul de pace continuă, însă, din punct de vedere economic, Irlanda de Nord a stagnat. Și dacă nu mai contribuim la Uniunea Europeană și economisim aceste fonduri, cred că putem investi și mai mult în Uniunea Europeană. Doamna președinte intervine. Mulțumesc. Urmează doamna Dodd, un minut și jumătate. Cu microfon, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte, domnule, doamna comisar. Comisia Europeană este o prietenă a Irlandei de Nord, istoric vorbind, și mă bucur că și în următoarele luni se va continua acest sprijin. Irlanda de Nord apreciază acest sprijin și vom continua astfel să avem o societate mai, să continuăm să construim o societate mai prosperă și mai pacifică. Am încercat să normalizăm societatea din Irlanda de Nord și cei care înainte se dădeau la activități teroriste au reușit să se pacifice prin participarea la uh, adunarea uh, unionistă. Și, încă o dată, trebuie să ne asigurăm că politica și democrația sunt cele care câștigă. Noi ne dorim o societate mai prosperă, mai respectuoasă, iar stabilitatea politică uh, o funcționare corectă a instituțiilor democratice sunt absolut esențiale pentru a propăși această realitate. Toate sondajele recente arată că există un mai mare sprijin pentru ca Irlanda de Nord să rămână în Regatul Unit mult mai mult decât oricând în trecut. Iar acest sprijin este bazat uh, pe sprijinul celor două comunități tradiționale mari uh, din Irlanda. Uh, Discuțiile continuă, mai există probleme de rezolvat, inclusiv funcționarea guvernului, însă unionismul este o valoare pozitivă. Noi ne dorim o normalizare a instituțiilor guvernamentale, o simplificare și raționalizare a, a deciziilor și, de adevăr, Irlanda de Nord să fie mai ușor de guvernat. Mulțumesc foarte mult, doamna Doț. Acceptați un uh, cartonaș albastru? Vă rog. Vă rog frumos. Cu microfon. Please, micro. Vă rog cu microfon. funcționează acum domnul Tanac. Doamna președinte, pentru doamna Domț o întrebare. Ați spus că astăzi în Irlanda de Nord foarte multă lume își dorește să rămână în Regatul Unit și sunt de acord. Însă ce s-ar întâmpla dacă Regatul Unit ar părăsi Uniunea Europeană? Europeană. Asta oare ar accelera uh, reunificarea pe care o dorește comunitatea catolică cu Dublinul și ar schimba cu totul dinamica de acolo? Ce credeți? Vă rog frumos, răspundeți. Cu microfon, doamnă Dodds. Da, pare să fie o problemă cu microfoanele. Vă mulțumesc pentru întrebare, domnule Tenoch. Am spus că există astăzi un sprijin mult mai mare pentru Irlanda de Nord ca și parte integrantă a Regatului Unit. Uh, Aceasta se bazează pe niște sondaje recente independente din Irlanda de Nord, care arată că mai mulți oameni astăzi în Irlanda de Nord se identifică cu Uniunea și mai mulți uh, ei se identific, dintre aceștia se uh, identifică ca și irlandezi de nord. Mi se pare interesant asta. Nu cred că dorește cineva, într-adevăr, să se reunifice Irlanda de nord cu Irlanda. Nu cred că uh, nu se va întâmpla asta nici în 2016 și nici mai încolo și nu cred că asta ar fi o expresie democratică a uh, dorinței poporului. Eu cred că nu asta își doresc cetățenii care sunt cetățeni britanici. Mulțumesc foarte mult, doamnă Dodds, pentru răspunsul dumneavoastră. Urmează domnul González Pons. Două minute. Doamnă președinte, ne bucurăm că vom vota această rezoluție care va da un nou elan uh, procesului de pace din Irlanda de Nord, care părea să fie în stagnare de o vreme. Societatea trebuie să facă tot ce este în putere pentru pace, dar uh, societatea are și obligația morală să nu uite ce s-a întâmplat, s-au întâmplat lucruri groaznice, să nu uităm natura faptelor uh, din Irlanda de Nord, motivul pentru care au fost asasinați atâția oameni în numele religiei în care credem mulți, noi, mulți dintre europeni. A fost o confruntare armată care a lăsat uh, multe răni încă necicatrizate și va dura mult până vor fi cicatrizate aceste răni. Deci trebuie să sprijinim procesul de pace, să facem în așa fel încât terorismul să fie eradicat. Dar dacă uităm ceea ce s-a întâmplat, victimele vor fi tot cele care vor plătea, vor plăti tributul terorismului. Doamna comisar a spus acest lucru și e adevărat. Rezoluția uh, este importantă pentru toți cetățenii. Și spaniolii um, consideră că trebuie exclusă politica uh, impunității, pentru că atunci când teroriștii nu sunt pedepsiți, uh, aceasta este o dublă pedeapsă pentru victime. Trebuie să redactăm o carte europeană a drepturilor victimelor. Teroriștii trebuie să um, ceară iertare, să fie pedepsiți și să clarifice tot ce e de clarificat în cadrul crimelor comise, pentru că fiecare dintre noi să recunoască demnitatea victimelor terorismului. Doamnelor și domnilor, impunitatea este ca o a doua moarte pentru victime, atunci când teroriștii nu sunt pedepsiți. Și impunitatea nu poate fi acceptată în lume, lume și cu atât mai puțin în Irlanda de Nord. În această rezoluție nu se face referire la victimele terorismului. Mulțumesc. Urmează acum domnul sau doamna Iaureghi Atondo. Maria Doamnă președinte, doamnă comisar, cred că uh, chiar și vorbind în uh, spaniolă, putem să respectăm uh, procesul de pace din Irlanda de Nord. Nu există o cale înspre pace, ci pacea este o cale, spunea cineva. Este o problemă care ne privește pe noi toți și trebuie să um, contribuim la asta. Trebuie să fim înțelegători uh, față de ce se întâmplă în Irlanda. Acest drum lung, dificil înspre pace, trebuie să fie uh, susținut. Trebuie să spunem adevărul, trebuie să ajutăm la reconcilierea comunităților, trebuie să ajutăm um, reintegrarea comunităților. Uniunea Europeană uh, ajută la nivel economic, însă o face uh, știind foarte clar că este nevoie de ajutorul Uniunii Europene pentru uh, reconciliere, integrare și așa mai departe. Ajutorul Uniunii Europene este esențial și cred că trebuie să confirmăm uh, consensul uh, părților din Irlanda, astfel încât uh, să se continue acest proces de pace. Vă mulțumim, domnul Demesmaker. Un minut. Dank u, eh, voorzitter. Een woord van steun van iemand die niet... Mulțumesc foarte mult, eh, doamnă președinte. Eu nu vin din Irlanda, dar îmi place să mă duc în Irlanda. Ieri am fost la o comemorare a armistițiului, ce s-a întâmplat în Flandra, nu e așa, un simbol al violenței și s-a lansat un apel la pace, pentru pace, pentru dialog uh, pacific și așa mai departe, lucruri care s-au promovat și în Irlanda de Nord. Este foarte clar că poporul irlandez și poporul britanic trebuie să fie aplaudate pentru că au reușit să ajungă la acordul din Vinerea Sfântă, Good Friday, și au reușit asta și cu implicarea Uniunii Europene, dar pacea nu este ușor de menținut și există amenințări. Iată de ce aș dori să continuăm să lucrăm în Europa pentru o pace durabilă. Cu toții avem de câștigat din acest de pace, proces de pace din Irlanda de Nord și trebuie să fie un exemplu pentru găsirea unei soluții și la conflictele din afara Europei și mă grez mai cu seamă la procent, procesul de pace în uh, țara Baștilor. Mulțumesc foarte mult! Urmează domnul Berder. Mulțumesc, doamnă comisar cetățenii din Irlanda de Nord uh, au, uh, sunt departe de acordul uh, din Vinerea Sfântă din 1998. Acum există autorități funcționale în Irlanda de Nord cu reprezentanții ai tuturor partidelor și numai dialogul a reprezentat calea spre pace în Irlanda de Nord. Toate părțile societății trebuie să-și aducă contribuția la o pace durabilă, pacea lor, conform uh, condițiilor lor. Dar totuși există încă obstacole în calea punerii în aplicare complete a acordului de pace. Acestea trebuie rezolvate cât de repede. Există divizări între comunități, mai ales în ceea ce privește scolile și cartierele de locuit mulți tineri, uh, uh, din cauza șomajului, uh, ajung la limita societății și comit acte de vandalism. Programul uh, de pace al Uniunii Europene pentru Irlanda de Nord a avut un rol important în promovarea reconcilierii între comunități și în următorii cinci ani Uniunea Europeană trebuie să continue să ajute fundațiile um, care fac eforturi pentru o pace adevărată și durabilă. Trebuie sprijinit și, uh, sprijinită și dezvoltarea economică a Irlandei de Nord. Mulțumim tuturor celor implicați în aceste programe și felicităm pentru eforturile lor. Doar reconciliind comunitățile, dându-le speranță și oportunități, uh, Uh, prin um, dialog uh, și planificare comună putem oferi un viitor tuturor cetățenilor din Irlanda de Nord. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul sau doamna Ni Riada. Um, Mulțumesc. Cred că nu funcționează prea bine microfoanele. Procesul de pace irlandez uh, este recunoscut la nivel mondial și este luat drept model pentru cei care încearcă să-și rezolve propriile conflicte. Chiar dacă am obținut pacea, trebuie să consolidăm acest proces și trebuie să consolidăm toate părțile acordului. A venit momentul ca legea privind uh, limba gaelică să fie uh, adoptată. Această limbă este esențială, nu există nicio îndoială referitoare la importanța ei și a culturii irlandeze este regretabil faptul că nu au fost acceptate propunerile lui Richard Haas, pentru că a fost o încercare de se ajunge la un acord pe acest subiect. Dar cred că împreună cu Parlamentul European putem să consolidăm acest proces și să construim un viitor pentru toată lumea în Irlanda de Nord. Mulțumesc. Îi dau cuvântul doamnei Evans. Aveți un minut. Thank you, President. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. În 2012 Comisia Europeană a primit premiul Nobel pentru pace pentru 60 de ani la contribu uh, contribuție la pace și reconciliere în Europa. Mulți au râs atunci. Însă eu cred că Uniunea Europeană poate să joace un rol și mai mare pe plan internațional în ce privește prevenirea conflictelor și alegătorii mei asta își doresc. În ciuda multor uh, lucruri frumoase și progrese în ultimii ani, așa cum am auzit, procesul de pace în Irlanda încă nu uh, a fost finalizat, s-au făcut rep, uh, progrese mari în aducerea împreună a uh, celor două părți la masa de discuții, însă avem nevoie de o societate mai justă, de o pace durabilă și asta înseamnă mai mult timp pentru efecte durabile. Iată de ce uh, Um, Comisia Europeană și Fondul pentru Pace sunt atât de importante. Iar Parlamentul nostru trebuie să arate încă o dată dorința tuturora de pace durabilă în Irlanda de Nord și să facem totul în practică pentru a sprijini acest proces. Mulțumesc, urmează doamna Clun, un minut și jumătate, vă rog. You have the floor. Thank you. Mulțumesc. Doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru declarația dumneavoastră și pentru faptul că ați sprijinit faptul că finanțarea pentru a sprijini procesul de pace în Irlanda a avut rezultate. Am vizitat anumite proiecte și eu recent alături de colegi pentru a vedea cu ochii mei care a fost valoarea oferită de această finanțare pentru a sprijini dialogul între comunități, mai ales tinerii, victimele violenței, din diferite motive, fie că e vorba violenței fizice sau uh, victime pentru că au fost persoane implicate în, în uh, conflict și au ajuns în închisori, au fost uh, uh, pedepsiți pentru activitatea lor în timpul conflictului. Este un lucru bun că sunt atât de multe proiecte finanțate de Uniune în Irlanda de Nord. Trebuie să ajungă la un acord în uh, problemele încă nerezolvate din cadrul uh, procesului de pace. Uh, negocierile deocamdată bat pasul pe loc, dar totuși trebuie să subliniem toate progresele făcute până acum. Trebuie să se ajungă la un acord complet în interesul tuturor cetățenilor din Irlanda de Nord și din întreaga Irlandă, de fapt. Eforturile pentru a ajunge la un acord global trebuie să rezolve problemele trecutului uh, și uh, trebuie recunoscute uh, drepturile supraviețuitorilor. Toate toată lumea trebuie să înțeleagă că avem atât de mult de câștigat dacă um, comunicăm, dacă um, colaborăm uh, și atât de mult de pierdut dacă nu reușim cer tuturor părților uh, să colaboreze în interesul întregii Irlande. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Dans. Vă rog. Um, mulțumesc. Nu credeam că voi auzi în această sală pe cineva care, scrie, care strigă e țara mea, nu a dumneavoastră. Mă întreb ce crede uh, domnul Natal și despre intervenția Statelor Unite. Ei bine, foarte important este ca toate elementele acordului de la Belfast să fie implementate. Pentru mine a fost o plăcere și un uh, privilegiu să lucrez pentru secretarul de stat la Burist într-un moment în care s-a uh, făcut descentralizarea uh, de la uh, către uh, guvernul local, inclusiv la, uh, în ceea ce privește puterea polițienească. Esențial a fost ca fiecare să aibă un interes, o miză. O întreagă generație, doamnă președinte, um, crește acum, care nu știe nimic uh, despre conflictul din trecut. Și chiar dacă ei, dacă acest um, conflict este în trecut, trebuie ca procesul de pace să continue impasul despre care s-a vorbit nu poate să continue pe, sau liderii politici de mâine nu vor mai avea niciun interes să-l abordeze. Pol procesul politic este întotdeauna preferabil uh, alternativei. Drept urmare, este nevoie de acest efort, să stai la aceeași masă și să discuți cu opozanții tăi politici. Fac apel la toată lumea să uh, continuăm acest uh, proces de pace în această foarte frumoasă parte a Europei. Mulțumesc! Domnule Danz, acceptați o întrebare cu cartonașul albastru? Vă rog, aveți cuvântul. Aș dori să îi mulțumesc uh, domnului Danț pentru contribuția sa din această seară. Uh, cred că a fost una foarte utilă. Poate accepta și din partea mea uh, faptul că poporul din Irlanda de Nord este cât se poate de recunoscător pentru cum a acționat Uniunea Europeană și Parlamentul European. Uh, da, domnule Broc, aveți uh, dreptate, domnul Natal nu este aici, dar eu nu aș fi convins că guvernul britanic ar trimite acei bani în Irlanda de Nord. Și încă un lucru aș dori să îi aduc omagiu în această seară lui Jacques Delors și doamnei Monica Wolf Matisse, care a fost uh, prima uh, uh, comisară pentru dezvoltare regională care, și, a, și care a jucat un rol esențial în acest sens. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Aș dori acum să îi rog pe uh, deputat să uh, folosească cartonașul albastru pentru a adresa într-adevăr întrebări, astfel încât să poată exista și o reacție. Domnule Dan, doriți să reacționați? Nu există, de fapt, o întrebare. Bun. Continuăm. Doamna Jitnanska, aveți un minut. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, doamnelor și domnilor. În ciuda semnării acordurilor din Vinerea Sfântă, tot mai există demonstrații, proteste sporadice și accese de violență, iar relansarea procesului de pace trebuie să fie o urgență cât mai curând posibil pentru a stinge orice fel de focare de violență. Sprijin deci această rezoluție și sunt convinsă că procesul de pace va continua așa cum trebuie. Aceste măsuri nu numai că vor uh, contribui la uh, propășirea economică și socială a Irlandei de Nord, ci în general la un mai bun viitor pentru toată lumea. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnul, domnul Picula uz eh, dobrodolicu povjerenici elio bih u raspravi o mirovnom bună seara urez bun venit eh, doamnei comisar avem două acorduri importante, acordurile de la Dayton și uh, acordul de la Dayton, care au uh, însemnat sfârșitul războiului în uh, Bosnia-Herzegovina și în țara mea, care sunt similare. Au avut o contribuție um, pentru pace, dar acordul de la Erdut a însemnat uh, pierderea unor părți din teritoriu. În schimb, uh, acordurile de la Dayton nu au permis crearea unui stat funcțional cursul inferior al Dunării în Croația a suferit schimbări majore. Reintegrarea pașnică a acestei zone înseamnă că două treimi din populația uh, sârbă a rămas să trăiască în această zonă. Și ca și în cazul acordului uh, uh, din Vinerea Mare, um, trebuie să fie o situație win-win. Are acum cuvântul domnul Tarabella. Doamnă comisar, domnule președinte, am insistat să particip la această dezbatere, pentru că în ziua de astăzi aflăm de comunități care nu se suportă din motive religioase și în ziua de astăzi, când vorbim despre asta, este vorba de Bagdad. Însă mai de mult era vorba de Londonderry și de Belfast și mă bucur că nu mai auzim atât de mult despre asta. De ce? Pentru că acest proces de pas, pace a fost încoronat de succes. Există comunități care ar dori ca conflictul să fie relansat. Însă de, a, de, ace, de aceasta adoptăm și această rezoluție pentru a consolida acest uh, proces de pace. Trebuie spus, pacea nu este niciodată obținută pentru totdeauna. Este un proces și ne bucurăm că în Irlanda de Nord lucrurile s-au calmat, era inacceptabil, era prea aproape de noi. Suntem afectați de ce se întâmplă la vecinii noștri. Tocmai din toate aceste motive, procesul de pace trebuie să continue, uh, Comisia trebuie să-și continue sprijinul și sper că toate aceste conflicte nu se vor uh, relua în ciuda voinței unei minorități a cetățenilor. Mulțumesc, spune doamna președinte. Cu aceasta am încheiat lista vorbitorilor. Trecem la procedura intervențiilor spontane. Are cuvântul doamna McGuinness. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc, doamna comisar, pentru că a subliniat Uh, rolul important al UE în procesul de pace și mulțumesc și celor care nu sunt din Irlanda de Nord uh, sau din Irlanda pentru că au participat la această dezbatere. E important, care arată importanța bunăstării, a păcii pentru oameni și nu am avut în rezoluție cuvântul uh, colaps, ci impas, subliniez. E vorba numai de un impas aici. Iar răspunderea politică revine partidelor din, și părților din Irlanda de Nord, din Irlanda și din Regatul Unit. Toată lumea trebuie să-și asume răspunderea pentru a ieși din acest impas. Eu am uh, crescut acolo, la graniță, și am văzut probleme, și am văzut tragedii, persoane ucise, mame, pierzându-și copii și nu vreau să ne mai întoarcem la această Irlandă de Nord pe care am cunoscut-o. Despre asta este vorba în această dezbatere. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Acum dau cuvântul doamnei Bilbao. Gracias, presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să-mi adaug sprijinul acestei rezoluții pentru că pacea, justiția și demnitatea, dreptul tuturor um, la pace este esențial și, și cred în dialog ca posibilitate de rezolvare a conflictelor. Și acest lucru uh, corespunde și valorilor uh, fondatoare ale Uniunii Europene. Solidaritatea dintre noi trebuie să rezolve problemele care încă au rămas pe continent. În țara Băștilor uh, um, cooperăm cu cei de la programul PIS pentru ca experiența din Irlanda de Nord să poată fi aplicată și în țara Baștilor pentru a pune, se pune capăt și aici violențelor avem nevoie uh, de aceste intervenții și în relația cu USCA din țara Baștilor. Mulțumesc. Are cuvântul Iuristia Pons. Propunerea de rezoluție este foarte importantă. Mulțumesc. Această propunere de rezoluție este foarte importantă și conține punctele esențiale ale acordului și toate acestea ar trebui să fie uh, aplicate. Aș dori să o felicit pe doamna Crețu pentru uh, poziția exprimată în această dezbatere, dar și pentru ceea ce ați spus în Comisia de Dezvoltare. Ați spus că, sprijin, că veți sprijini întregul proces de pace. Este important ca Uniunea Europeană să contribuie și să ajute pe această cale a a uh, procesului de pace multe grupuri politice sprijină această rezoluție. Situația este descrisă așa cum este ea și este important să abordăm problemele în mod frontal pentru a căuta soluții. Este singura posibilitate. Fac apel la acest Parlament și la Comisie să se implice, să se angajeze și să contribuie la soluționarea conflictelor și din țara bascilor. Asta ne dorim cu toții și pentru asta trebuie să luptăm. Mulțumesc, spune doamna președinte. Domnul Etheridge are cuvântul. Mulțumesc. Vreau să spun că sunt admirativ față de toți politicienii din Irlanda de Nord, din toate culorile politice care au reușit să demonstreze tărie de caracter, au reușit să lase în trecut acest conflict groaznic și să putem să progresăm. Sunt foarte admirativ, vă spuneam. Uh, și vreau să vă spun, având în vedere cât de mult am progresat, aș spune că trebuie să nu uităm totuși ce s-a întâmplat, să uh, știm și să se facă dreptate pentru cei care au pierdut uh, oameni în atentate și la atentatele de la Birmingham, după 40 de ani, încă nu se știe cine a, a, prănuit aceste atentate și eu știu că justiția trebuie să se facă, dreptatea trebuie să se facă și lansez un apel tuturor politicienilor, dacă nu îmi vorbiți mie, vorbiți-le uh, celor din justiție ca să știe în sfârșit ce s-a întâmplat și în orice caz mult succes și Dumnezeu să vă ajute pentru că este o mare, mare realizare în Irlanda de Nord. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, domnule coleg, uh, doamna Dodds. Vreau să spun doamnei Dodds că nu puteți acum să mai puneți întrebare prin uh, cartonaș albastru. Suntem la Catch the Eye, intervenții spontane și dumneavoastră deja ați luat cuvântul mai devreme, așadar nu pot acum să vă mai dau din nou cuvântul. Vă rog să mă scuzați. Ultimul vorbitor, doamna Iacovșici. Mir nema alternative, dialog nema alternative dialogul, nu ale alternative, nici pacea. Divergențele sunt o forță, dar și forța toleranței este un termen des folosit uh, folosit și în teritoriul în care trăiesc eu, unde știți uh, a avut loc un război. Astăzi există încă intoleranțe de ordin lingvistic, dar cred că în Irlanda de Nord oamenii sunt curajoși și uh, cred și în curajul instituțiilor europene care au făcut atât de multe pentru Irlanda de Nord. Această rezoluție are tocmai această intenție și anume să felicite să-i felicite pe cei care, cu mult curaj, se angajează în slujba toleranței și al procesului de pace din Irlanda de Nord. De aceea sprijin această rezoluție și invit pe colegi să o facă. Vă mulțumesc și aș dori să eh, vă inform, să informez pe colegi că avem o moțiune de rezoluție și Acum dau cuvântul doamnei comisar. Îi urez și bun venit în noul său post și îi dau acum cuvântul fostei vicepreședinte a Parlamentului European. Vă rog. First of all, to express... Mulțumesc. În primul rând, aș dori să îmi exprim um, gratitudinea pentru uh, comentariile, pentru intervențiile dumneavoastră. Este o dezbatere foarte importantă și mă bucur să pot reprezenta Comisia în ea. După cum mulți dintre noastre ați spus, uh, programul Uniunii Europene este foarte important. Este un program din familia fondurilor structurale europene și sunt de acord cu toți dintre dumneavoastră că este important să consolidăm pacea și că asta înseamnă și creștere și locuri de muncă. Asta încercăm să creăm prin acest program, să creăm perspective, mai ales pentru populația tânără, pentru că trebuie să stabilizăm economia și să o ajutăm să-și revină. După cum mulți dintre dumneavoastră au spus, este foarte dureros, într-adevăr, să vedem acum, la 25 de ani de la căderea zidului Berlinului, să vedem că există în continuare ziduri care despart comunități în orașul Belfast. Și, într-adevăr, proiectul european își are propriul rol și am arătat în ultimii ani că oamenii și națiunile se pot reuni um, indiferent de uh, frontiere de aceea considerăm că liderii din Irlanda de Nord și uh, guvernele uh, britanic și irlandez se pot bucura pe uh, sprijin, se pot baza pe sprijinul Comisiei și al meu personal pentru consolidarea acestui proces de pace. Aștept cu nerăbdare să vizitez regiunea în viitorul apropiat. Este o o prioritate personală pentru mine. Nu voi aborda problema bască menționată de către unii dintre uh, colegi. Voi uh, continua în limba română. Comisia, uh, Comisia Europeană a acționat în uh, cazul Irlandei de Nord la cererea guvernelor și celor două guverne, UK and Northern Ireland, uh, ceea ce nu este cazul în ceea ce privește problema bască deci au apelat la comisia europeană ca un catalizator și un facilitator în eforturile de pace dezvoltate de ambele uh, părți implicate dar uh, aș vrea să subliniez faptul și vă pot oferi foarte multe date concrete în ce măsură comisia a contribuit în mod substanțial la dezvoltarea și modernizarea economiei basce prin cadrul politicii de coeziune uh, mai ales în ceea ce privește sprijinul inovării reindustrializării procesului dumneavoastră știți foarte bine că bilbao este un oraș aproape construit uh, uh, cu fonduri europene și modernizat și bineînțeles în crearea de locuri de muncă sustenabile în regiunea bască. deci ca să fie creată un task force trebuie să fie o cerere către consiliu și consiliul este cel care decide asupra creării și în urma recomandării consiliului comisia poate crea un task force la cererea a două părți a două guverne implicate. thank you very much and uh, uh, i am looking forward thank you for mulțumesc uh, foarte mult este prima dată că sunt uh, prezentă în calitate de comisar uh, în uh, Parlament. Este foarte ciudat pentru mine să fiu așezată în această parte a sălii, dar vă mulțumesc tuturor pentru sprijin. Vă mulțumim, doamnă comisar. Vă mulțumim pentru munca dumneavoastră și vă urăm numai bine în noul dumneavoastră post. Aș dori să informez pe colegi că s-a depus o moțiune de rezoluție semnată de către șase grupuri politice. Închid acum uh, dezbaterea. Votul va avea loc mâine. Most pedig uh, rátérünk a következő uh, napire. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. și anume declarație a vicepreședintelui Comisiei Înaltul, reprezentant al Uniunii pentru